Mes chers collègues, bonjour. On va faire ça. Allez, bonjour tout le monde. Bună ziua tuturor. Vous avez l'air un peu énervé ce matin. Sunteți puțin cam agitați în această dimineață, spune președinta. O să ne descurcăm însă, revine calmul. Domnule Muzolie, ce faceți? Sunteți bine astăzi? N-ați adus soarele cu dumneavoastră, din păcate. La comunicările președintelui cu privire la deciziile adoptate de către coordonatori, după cum știți, stimați colegi, înainte de vacanța de vară, De fapt, deciziile coordonatorilor uh, de la ședința de ieri uh, v-au fost trimise și dacă nu sunt obiecții, înainte de ora 12 și jumătate, vom considera aceste decizii adoptate. Deci, uh, obiecțiile pot fi trimise până la ora 12 și 30. Acum, în legătură cu un punct important pentru comisia noastră, pachetul mobilitate, Aș dori să vă anunț, dragi colegi, că înainte de vacanța de vară, plenara a respins uh, pachetul format din cele trei propuneri ale Comisiei cu privire la uh, mobilitate. Aceste propuneri au fost trimise la Comisia noastră spre a fi reexaminate. Aceste propuneri sunt texte foarte importante, mai ales pentru domeniul uh, transportului internațional, dar și în ceea ce privește condițiile de muncă are, ale șoferilor. E vorba de chestiuni extrem de importante, precum detașarea lucrătorilor, timpii de condusă și de odihnă pentru șoferi, dar și tot ce ține de piață și de cabotaj. Cei trei raportori, domnul Van de Camp, domnul Ertug și doamna Kilonen, au fost uh, însărcinați de către comisia noastră să exploreze pistele pentru viitor, uh, pentru aceste dosare, ca să ieșim din acest impas. Și după o dezbatere succintă, ieri, raportorii, în urma unor contacte strânse, ne-au anunțat că îl vor uh, prezenta uh, dosarul în fața comisiei noastre pe viitor. Acum vom trece la momentul cel mai așteptat al dimineții, respectiv la voturi. Întâi vom face un test să vedem dacă avem quorumul necesar pentru a vota, pentru că știu că sunt colegi care sunt absenți. Verificăm. Deci deschidem voturile. Nu știu dacă toată lumea are cartela de votare. Nu vă grăbiți, domnule Vin Van de Cam, nu vă așteptăm decât pentru dumneavoastră, spune președinta. Patru persoane vor mai vota astăzi, minunat. Începem. Avem cuvorumul necesar, dar vă rog să fiți în continuare vigilenți, pentru că vom avea votul lung astăzi. Începem, deci, cu raportul doamnei Meissner cu privire la directiva referitoare la instalații portuare de preluare a deșeurilor provenită de la nave. Începem deci cu votul. Amendamentul 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Votăm din nou. Uh, votăm electronic. S-a deschis votul. Bah oui, mais... Maintenant, la PPE est un an en plus. Regardez la PPE. Le PPE, vous en avez un en trop. PPE-ul are un vot în plus. Îl sacrificați pe domnul Cun? Nu vine să credem. Cer scuze, domnule Cun, pentru așa să glumă. Închidem votul. Respins. Amendamentul 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Peș 9. pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Envy. Vreți să verificăm? Foarte bine. Amendamentul 5. S-a deschis votul. PP-ul are încă o dată un vot în plus. Ați votat, domnule Cun? A sosit cineva, se pare, între timp. Nu putem închide votul dacă uh, nu se corectează. Bun. Deci amendamentul 5, am închis votul. Se adoptă. Envi 21, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Peș 10, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Supunem la vot amendamentul 96. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Preferați să verificăm bine. S-a deschis votul la amendamentul 99. S-a închis votul. Se adoptă. Aveți încredere totuși în mine? Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 100. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amendamente identice, 6 și NV23. Vreți să verificăm amendamentul anterior? Bine, votăm PEș 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mi se pare că sunteți cam suspicioși în această dimineață. A treia oară mă supuneți la... Uh, mă, mă testați. Deci, acum cele două identice, 6 și 23, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7, pentru, împotrivă, abțineri, e respins. NV24, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un amendament oral. Vă rog, doamna Meisner. aș dori să propună o altă definiție în conformitate cu uh, directiva de resort. Uh, e vorba de o barcă de orice tip de 2,5 uh, metri până la 24 de metri care e uh, prevăzută pentru divertisment și care nu face comerț. Aceasta este definiția din directivă pentru, um, uh, pentru uh, divertisment și cred că ar trebui să preluăm această definiție în text. Mulțumesc, doamnă Meissner. Cine este împotriva acestui amendament oral? Nimeni. ce îl supunem la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vreți să verificăm? S-a deschis uh, votul amendamentul oral al doamnei Meissner. <coughs> S-a închis votul. Se adoptă. Trecem direct la amendamentul 93. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm bun. S-a închis votul. Avem din nou un vot în plus de la PP. Închidem votul. Se adoptă. Domnule Vin Van de Camp, n-aveți încredere în mine? Haideți totuși și acordați-mi puțină încredere. 8 acum pentru. <clears throat> Împotrivă. Abțineri. E respins. 9 pentru. Împotrivă. E respins. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 114 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar de această dată, deci uh, supun la vot amendamentul 115. Allez, le 115. Je ferme le... Votăm 115, s-a închis votul. Se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Envi 28 pentru, împotrivă, vreți să verificăm 123. Bun, supunem la vot amendamentul 123. Je ferme le vote. S-a închis votul, se respinge. NV28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trei amendamente identice, 146, 147, 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV20 pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar, deci verificăm. Deschidem votul amendamentul NV20 și 20 spune președinta. S-a închis votul. E respins. Ce aveți, domnule Van Dalen? 87 acum pentru. Domnule Vin Van de Camp, vă rog, puțină liniște. Ar fi bine să nu vorbiți în timpul votului cu vecinul. 90, deci acum 87 pentru, împotrivă, abțineri, Mulțumesc, doamnă Grapini, pentru că sunteți uh, cu mine în elanul meu. 88 pentru. Nu am greșit acum. NV21. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și trecem direct la un vot în bloc de la 91 deci 112, 145 și 149. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E res sunt respinse. Envy 31. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Deci, de fapt, era vorba de 31, 32 și 150. Toate trei sunt identice și respinse. Envy 35, 177 și 151. Le supunem la vot pe aceste trei amendamente. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunt respinse. Verificăm, dacă vreți să verificăm, nu e nicio problemă din partea mea, eu am timp destul. S-a închis votul. Se pare că sunt respinse. Nu, nu zic nimic în plus. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, Împotrivă? Abțineri? E respins. Două amendamente identice, 170-171. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunt respinse. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm? Bine. Supunem la vot amendamentul 178. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Surpriză. Încă o dată, încredere. Aveți încredere în mine ca în asigurări. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Envy 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Envy 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem Deci avem 188 până la 197 voturi identice. Supun toate aceste amendamente la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm de această dată pentru că nu prea am înțeleg ce se întâmplă. Deci, votăm de amendamentele de la 188 până la 197, voturi identice. Attention! Je ferme! Am închis votul. Se adoptă. Continuăm acum. 231 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 208 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Ça va mieux ta voix, toi <laughs> Amendement 230. Amendamentul 232. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Socialiștii nu mai votați? 232. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul O clipă. 209. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem la NV41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. PEș 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 233. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două amendamente identice, 34 și 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 236. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 237 și pești 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 238. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 239. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 240. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 241. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm 241. S-a deschis votul. Je ferme le vot. S-a închis. Respins. 242. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trei amendamente identice. 43, 44 și 45. Cine este pentru? Împotrivă. A, îmi cer scuze, n-am fost atentă. Deja le-am votat, deja le-am votat. Pardon. Deci trecem așadar la amendamentul 243. Îmi cer scuze. A, ah, nu, și acestea au fost uh, supuse la vot. Trecem la 245. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Michele, vorbiți prea tare. Voilà. Mi m'entend pas en plus. Și în plus nici măcar nu mă, nu mă aude. Amendement 252. 252. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. nv 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 253. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 254. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 255 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 256 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 256. On ferme le vote. 256. S-a închis votul și se adoptă. Allez, deux amendements identiques. Două amendamente identice care sunt caduce, spune doamna președinte. Acum trecem la NV51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două amendamente identice, 257 și 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. 259. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ce se întâmplă, domnule Muzele? Nu votați pentru propriul dumneavoastră amendament? Sunteți ca domnul Vin Van de Minunat! Aveți exact aceeași tehnică. Continuăm. 260. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 261. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 262. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 263 și 264 și 265. Supun la vot cele trei amendamente. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu e clar. Verificăm. Sur les trois. Allez, je ferme le vote là. Et c'est à... C'est adoptă. 266. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 267. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Verificăm. 267. s deschis votul. Je ferme le vote. S-a închis. Se respinge. 268. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. Mai multe amendamente identice de la ENVI, 1, 52, 53, 54 și 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. Se adoptă. Dar vă garantez că erau adoptate. On ferme le vot. S-a închis votul. Și Vin Van de Camp, se Doamne, Vin Van de Camp, ați văzut, aveam dreptate. Au fost adoptate peș 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Trei amendamente identice. Mm, până la invi 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 270. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 271. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Pagina uh, peș 29. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Peș 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trei amendamente identice până la NV2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. NV3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm amendamentul 32. să deschis vot. Ah oui, ça va bien passer là. Je ferme le vote. Ah oui, c'est bien passé. Vedeți? Ați avut dreptate acum. Adoptat. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. NV4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pești 3, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă Envi 6, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Envi 7, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 39, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Envi 10 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Envi 8 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Cine este pentru? Îmi cer scuze. Este caduc. 44. Deci, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV11. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 și 47, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, domnule Cramar, ultimele două amendamente, 46 și 47. Et je ferme le vote. Et il est adopté și se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Envi 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 69. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 71 pentru că 70 era caduc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. NV18 pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 73 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Envi 19 pentru, vreți să verificăm 75? Bine, să deschizi votul. Et je ferme le vote et il est rejeté. Envie 19, qui est pour? Envie 19, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 79, <clears throat> cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 80, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 81, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 82, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. <clears throat> Vot final, vot prin apel nominal. Să deschizi votul pentru votul final, vă rog. Allez, je ferme le vote. Plus 46 contre deux voix. Pas d'abstention. Bravo, Madame Masna. 46 de voturi pentru, nici abținere, două voturi împotrivă. Felicitări doamnei Meisner. Et un autre vote direct. Și mai avem încă un vot pentru mandat de începere a negocierilor. Deschid votul. Par vot electronic, voilà. Vot electronic, vă rog. Et je ferme le vote. Și s-a închis votul. 46 la 1. Doamna Meissner, bravo, începem negocierile la raportul dumneavoastră. On peut applaudir notre rapporteur. Putem să o aplaudăm pe doamna raportor pentru că este un subiect foarte important. Da? Allez, nous continuons les joies du vote. Oui, monsieur Muselier. Da, domnule Muselier. C'est pour le nouveau rapport qui arrive, c'est ça Just O scurtă intervenție despre un punct din regulamentul de procedură. Sunt raportor din umbră din partea PPE-ului la acest raport, acest vot deosebit de important. De mai bine de un an de zile lucrăm la acest dosar și uh, uh, încetul cu încetul s-au făcut compromisuri, dar între timp au fost depuse propuneri alternative de compromis și raportorii din umbră nu au fost preveniți de către domnul raportor. Vreau să știu dacă este conform regulilor. Poate că nu e neapărat uh, neconform sau ilegal, dar nu este obișnuit să se întâmple așa. Deci nu mi se pare normal să avem amendamente de compromis alternative când exista un consens despre uh, amendamentele de compromis precedente. Și mie mi se părea că poziția la care ajunsesem era acceptabilă pentru toată lumea. Deci faptul că uh, raportorii din umbră nu au fost uh, preveniți în legătură cu aceste compromisuri alternative, uh, mă întristează și sper să ni se dea niște explicații. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Muselier. Mulțumesc, domnule Muselier, pentru această uh, remarcă. A fost făcută și ieri, de altfel, de domnul Kramer. Metoda nu este cea uh, corespunzătoare. Nu putem să punem în fața faptului împlinit raportorii din umbră și să vii cu compromisuri alternative. Sunt de acord cu dumneavoastră. Procedura stipulează însă că avem dreptul să depunem uh, amendamente de compromis alternative, deci vor fi supuse la vot. Domnule Liberaschi, dorați să las cuvântul? Mm. Da, doamnă președinte, nu este adevărat. Nu este adevărat că raportorii din umbră nu au fost informați. Au fost informați, le-am trimis informațiile, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că secretariatul și administrația trebuie, de fapt, să-i sfătuiască pe deputați și nu să le spună ce au de făcut. Deci să trecem, vă rog, la vot fără să mai întârziem. Președinta domnule Mizerie, dacă îmi dați voie. Domnule Liberați, în calitatea mea de președintă a Comisiei de Transport, să știți că nu accept afirmațiile dumneavoastră. Îmi pare rău. Suntem oameni politici cu simțul răspunderii și trebuie să ne asumăm alegerile. E prea simplu să dai vina pe administrație și pe secretariat. Atunci când faci niște alegeri politice și vrei uh, să vii cu compromisuri alternative, trebuie să-ți asumi alegerea. Atunci când spuneți că ați lucra cu ceilalți raportori, uh, am văzut că doi raportori din umbră deja au tras semnalul de alarmă și au spus că nu au fost înștiințați. Și domnul Cramă ne-a descris foarte bine ieri situația, dar nu vreau acum să lansez uh, dezbaterea, pentru că nu este momentul. Dar să știți că această metodă nu este cea bună. Domnule Cramă, vă dau exact 30 de secunde. Microfon. Ich will nur noch sagen... Mulțumesc, aș dori să stabilim un lucru. La toate discuțiile, IMCO a fost implicat și nu a fost informat despre compromisurile alternative și aceasta este din nou o procedură neacceptabilă. Au fost tot timpul lângă noi, au lucrat cu noi și după aceea sunt excluși ca și ceilalți raportori din umbră. În 14 ani de când sunt aici n-am trăit așa ceva și n-ar trebui să mai se repete așa ceva. Ba da, așa este, spune domnul Kramer fără să se audă ce îi se răspunde. Nu deschidem acum dezbaterea. Domnul Muzulie. Doamna președinte. Nu. Vreau să mulțumesc doamnei președinte și domnului Kramer că a spus adevărul. Eu nu sunt un mincinos, nu sunt influențat de administrație, fac politică de prea mult timp, îmi asum toate alegerile și mulțumesc PP-ului că a avut încredere în mine pentru a mă ocupa de acest dosar foarte important. Mulțumesc, domnule Mizelie. Acum trecem la vot. Nous sommes sur le compromis 1. Qui est pour? Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Nous passons à l'amendement 100. Amendamentul 154. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Cine se abține? Nu este clar. Deci supun la vot uh, electronic amendamentul 154, vă rog. 154. S-a deschis votul. Je ferme le vot. Votul s-a închis. Și se respinge. Compromis 2. Compromisul 2A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 190. Cine este pentru? Stați, o clipă. Aștept să întoarceți paginile. 190. Toată lumea este atent? Pentru, împotrivă, Abțineri? Se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Și nu e clar. Supun la vot amendamentul 13. Je ferme le vot. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Vreți să verificăm amendamentul 15? S-a deschis votul. 15. Le vote est ouvert. 15. Je ferme le vote. Et... S-a închis votul. Și aveți dreptate, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 3. Compromisul 3. Doamna Grapini, doriți să verificăm? Bine. Verificăm. Je ferme le vote. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 195. Cine este pentru? 195. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm, domnule Cor? Verificăm amendamentul 17. Eu J'ai dit que vous étiez un peu dur aujourd'hui. Am spus că vă ținea starea astăzi. Unii au auzit ce am spus și alții nu. Îmi cer scuze. S-a închis votul. Et c'est adopté. Se adoptă. Aveți încredere în mine, bineînțeles. Cele două amendamente, 36 și 197, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 196, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 205, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 38. A, deja am votat. Amendamentul domnului Mizele este caduc. IMCO 39 și 206. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 207. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 208 și 209. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 210. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 210. Je ferme le vot. S-a închis votul. Aveți dreptate, este respins. Două amendamente identice, 211 și 9. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, verificăm 212. S-a închis votul. Respins. <laughs> La socialiști eh, parcă sunt două tabere. Ei tot timpul, să știți. <laughs> Aici e obiceiul ei fac amendamente și votează împotriva amendamentele lor. Vedeți? Sunt neutră, să știți. Constatez doar voturile. Nu fac niciun fel de judecată. Continuăm. Am ajuns la amendamentul 213 și IMCO 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul nu. Amendamentul IMCO 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 232. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 233 și IMCO 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 7A. 7A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem direct la compromisul 8A. 8A. Pe pagina 13. Compromisul 8A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu este clar. Verificăm. 8A. Compromis 8 Ah Ah oui, vous aussi, vous êtes très... Aha, și dumneavoastră sunteți dezbinați. S-a închis vot. Et c'est rejeté. Se respinge. Donc, nous allons mettre au voie le 8B. Votăm așadar 8B. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține, cine se abține, mă scuzați, se adoptă. Trecem la IMCO 60. Trebuie să mai dăm paginile. Ale! Deci, IMCO 60. Cine este pentru? Abțineri? Nu este clar. Supun la vot. IMCO 60. Cu 60. Allez, je ferme le vote. S-a închis votul. IMCO 60, așadar se adoptă. Următoarele sunt caduce. Votăm IMCO 42. Cine este pentru? Să știți că următoarele sunt caduce. Reîncepem. Suntem la IMCO 42. Pe e caduc. IMCO 60 a été adopté. Alors, je refais. Reiau, IMCO 60 a fost adoptat, deci cele două amendamente care urmează sunt caduce. MCO 42, să vedem dacă este respins sau nu, dar am ajuns la MCO 42, sunteți gata? Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum este respins. Păi totuși trebuie să continuăm. IMCO 7. Patruzeci a fost respins. Vă rog, domnule Richie, nu, nu mă zăpăciți. Vă rog să nu mă zăpăciți. Continuăm. IMCO 7. Cine este pentru? Împotrivă. Este respins și acesta. IMCO 8, IMCO 8 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. Amendamentul 340. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Continuăm. Compromisul 9A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 9B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Votăm compromisul 10A. Le compromis 10A, je ferme le vote. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 11. Nu. Nu, nu, ia lui... Mai rămân două amendamente înainte de compromisul 11. Allez, on reste concentré. Haideți să fim în continuare atenți. Amendamentul 425. Cine este pentru? Împotrivă. 425. 424 face parte din compromis, doamna Răvodalon. Deci am votat compromisul. On vote 425. Votăm acum 425. Yeah. Yeah,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 Trecem direct la 425. Sunteți de acord? Ați înțeles, domnul Vodalon? De aceea am ținut să precizez că se pare că și pe lista de vot a grupului ALDE nu figura 425 ca fiind un amendament aparte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 214. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și trecem la amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 459. Cine este pentru? Nu, este caduc. Este caduc. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem direct la compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. sunt directement. Trecem acum la amendamentul 499. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 500. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 501. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 503. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 502. Pentru. Am cer scuze, acesta e caduc. Trei amendamente identice Continuăm. Deci, cine pentru cele trei amendamente? Pentru, împotrivă, abțineri sunt adoptate. Compromisul 14A. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Mergem direct la compromisul 15. Nu. Am o mică eroare aici pe listă. Compromisul 14B, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cine a zis verificare? Păi, ce fac consultanții în dimineața asta? Ce se întâmplă? Numai deputații pot cere de verificări. Continuăm. Compromisul 15. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 16. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem direct la compromisul 17. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Două amendamente identice, 584 și 101, cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 585. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 586. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, nu-i foarte clar. 586. Din nou, se deschide, se închide votul și se respinge. 587 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 102, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 103, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amendamente identice acum. 588-104, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amendamente identice acum, care sunt caduce, după aceea restul e caduc și trecem la 592 până la 105. cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. IMCO 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Atunci îl verificăm pe 106 acum. Vă rog. Par voie electronic. Allez, je, fa, je ferme le vote. Se închide votul și se adoptă. 597 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 598. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 599. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amendamente identice, 600 și 107. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 601. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și 602. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu-i foarte clar. Haideți să-l verificăm pe 602. Se deschide votul. Je ferme le vote. Et il est adopté. Deux amendements identiques. Se adoptă. Două amendamente identice acum, 603 și 604. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm acum cele două amendamente. Vă rog, se deschide votul. On ferme le vote et il est rejeté. Se respinge. Allez, Amendement 605. Qui est pour? Următorul amendament 605. cine e pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 606. Pentru. Împotrivă, abțineri respins. 608. Pentru, împotrivă, abțineri respins. Două amendamente identice, 607 și 108. Cine-i pentru? Împotrivă, Abțineri? Nu e clar. Haideți să le supunem la vot, vă rog. S-a deschis votul. Et je ferme le vote. Et c'est bien rejeté. Les deux amendements 609 se respinge. 609 și 109 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 612. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 610. Cine-i pentru? Împotrivă? Respins. Două amendamente identice, 611 și 110. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. Mai multe amendamente identice, 613, 111 și 614. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Împotrivă, abțineri se adoptă. Două amendamente identice acum, 619 și 618. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu-i clar. Deci, supunem la vot cele două amendamente. Je ferme le vot. Se închide votul și se adoptă. Două amendamente identice, acum 620 și 114. IMCO, cinei pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 621, 615, IMCO, cinei pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 622, cinei pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 54, pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 53, nu, 53 e caduc. Și celălalt la fel. 623 la fel. Ba nu, putem să-l votăm. Deci, 623. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Cred că se respinge, dar haideți să-l verificăm. S-a deschis votul. La 623. Je ferme le vote et c'est rejeté. Se închide votul și respins. Două amendamente identice, 624 și 116. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 625, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 626, pentru. Împotrivă. Se adoptă. 627, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 628. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Doamnă Grapini, supunem acum 628 la vot. Vă rog, se deschide votul la el. 628 și se închide votul acum. Da, aveți dreptate. E respins, aveți dreptate. 629. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 630. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 55. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. Două amendamente identice, 631 și cu 117. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Două amendamente identice, 118 și 632, cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptate. Tot identice, 633 până la 637, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare. Acest pachet de amendamente identice de la 633 până la 637. Je ferme le vote. Se închide votul se... acum, votul electronic și este respins. Am încredere în uh, simțul meu, ați văzut. Amendamentul 56. Continuăm. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 57, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 58, cine pentru? IMCO, da. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 60. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul IMCO 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doamna Grapini, amendamentul nostru a căzut. Deci amendamentul 62. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu-i clar. Îl verificăm acum. Vă rog, amendamentul 62 se votează. Allez, je ferme le vote. Et il est adopté. Se închide votul și se adoptă. Compromisul 18. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 76. Direct. A domnului Muzulie. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Bine. Dacă vreți, votați, se închide votul și se respinge, într-adevăr. Amendamentul 77. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 2. Domnule Kramer, doriți să verificați amendamentul 1? Bine, îl verificăm împreună. S-a deschis votul, s-a închis și se respinge. Nu cu mult, dar se respinge totuși. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri. Nu-i foarte clar, îl supun la vot. Amendamentul 78 se deschide votul. Trebuie să deschid votul. Se închide votul. și se adoptă 78-ul. Deci, e caduc 79, compromisul 19. Acum, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri. Nu-i clar. Îl votăm, vă rog, electronics. 87. S-a deschis votul. Se închide votul și se adoptă. Amendamentul 88 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 90. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 91. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 20. A, doriți să verificăm. Bine, verificăm. IMCO 6. S-a deschis votul, vă rog. Je ferme le vote. Se închide votul. Aveți dreptate. Vă rog să mă scuzați. E respins. Ați avut dreptate. Următorul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 a fost acesta. Acum 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem la 23. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 123. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 14 IMCO pentru, împotrivă, abțineri, nu știu să vă spun, așa că verificăm IMCO 14, vă rog, se deschide votul. Je ferme le vote. Et il est... Se închide votul și se adoptă. IMCO 15. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 16. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu-i foarte clar. Deci se supune la vot IMCO 16. Se deschide votul. Allez, je ferme le vote. Se închide votul și e respins. Două amendamente identice acum, 124 și cu IMCO 17, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 125, cine pentru? Împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 24, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem direct la, comprom, la amendamentul 7, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 19, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 135, cine-i pentru? Cine-i împotrivă, abțineri, se respinge. 136 și cu 21 IMCO. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 și cu IMCO 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 cu IMCO 23. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, 139 nu se votează. 140 și cu IMCO 24, cine este pentru? împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar, verificăm aceste ultime două amendamente. check. Allez, je ferme le vote. Se închide votul și se adoptă. se votează acum uh, prin votul final pentru dreptul pasagerilor. Acum votăm, se deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul și avem 39 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, 6 abțineri. Bravo, felicitări pentru adoptarea acestui raport. Președinte Veraschi, Felicitări domnului Liberatski Și continuăm acum. Yeah. Bonjour. Bonjour. Ça va Allez, on est reparti, on continue, s'il vous plaît. Continuăm, vă rog, cu votul și o să votăm uh, standardele de performanță privind emisiile de dioxid de carbon pentru vehiculele grele noi. Je sais votre joie d'avoir euh, voté le droit des passagers. Știu că sunteți foarte bucuroși că s-a votat uh, raportul cu privire la drepturile pasagerilor, dar mai sunt și alte voturi și de aceea vă rog dacă stați de vorbă să o faceți în liniște. Dacă doriți să discutați, vă rog să ieșiți chiar. Acum vă rog să rămâneți concentrați pentru că trebuie să continuăm cu norm, standardele de performanță privind emisiile de dioxid de carbon și ziceam că avem compromisul 1 pentru, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 82 uh, pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86, nu 85 acum, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-i clar. Supunem la vot amendamentul 88. Vă rog să votați electronic. PPU-ul o persoană în plus. Cineva e în plus. Cine e în plus? Acum e regulă. Doamnă Virkunen, totuși o să votați raportul dumneavoastră, nu? Se închide votul la amendamentul 88, la care am rămas, și e respins. Amendamentul 90. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-i clar. Verificăm amendamentul 91. Cine-i pentru? Adică nu cinei pentru, ci se deschide votul, spune președinta. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-i clar deloc. Eu cred că e același rezultat, dar haideți să deschidem votul. Se închide și se adoptă. Compromisul 3. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Se votează, deci se verifică compromisul 3. Se închide votul și se adoptă. 96. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 98. 97, bine, îl supunem la vot. Acum. Se închide votul. Și aveți dreptate, se adoptă. 98. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Vreți să-l verificați pe 98? Bine, deschidem votul la 98. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Telicica. Va fi respins, așa ați spus. Așa facem. Se închide votul și... Vai! Avem încredere în dumneavoastră, domnule Telicica. Așa e viața. Așa cum ziceți dumneavoastră, așa e viața. E respins. Nu, de fapt nu e respins, spune președinta, ci e adoptat. Se adoptă. Continuăm. Amendamentul 99. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 100. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Verificăm la 100, dar cred că se adoptă, domnule Telicica. Și se închide votul. Ați văzut la un vot, la un vot am simțit că e bine. Era evident. Amendamentul 101. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 102. E caduc. Compromisul 4 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Cred că se respinge, dar trebuie să verificăm totuși. Se închide votul și se adoptă. Foarte strânsă lupta aici. Trecem direct la compromisul 5. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Foarte strâns și aici. Supun la vot compromisul 5. Se închide votul și se adoptă. Trecem direct la compromisul 6. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 114. Cine-i pentru? Pen, împotrivă. Abțineri, se respinge. Amendamentul 117. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 118. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 120. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 124. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Cine este 125? Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 126 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 127 cu 128 identice. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm acestea două. Nu e clar. Se deschide votul și se închide 129 acum. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 130. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 131. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Două amendamente identice, 132 și 133. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 135. 5? Nu, vreți să-l verificăm pe 134. Bine, vă rog, îl verificăm. Se închide votul și se respinge. Așa e în viață. Pardon. Pardon. Îmi cer scuze, spune președinta. Domnul Vim Van de Camp uh, mă face să râd. Eu spun așa e viața, domnule Telici, ca domnul uh, și spune nu e viața mea, e viața dumneavoastră. Asta spune domnul Vim Van de Camp. Cel puțin ne distrăm la transporturi. E comic. 135 acum. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 139 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 141 Domnule Kramer, vreți să verificăm 140? Asta facem, deschidem votul. <laughs> S-a închis votul. S-a respins, domnule Kramer. 141. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 142 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri respins. 148 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri respins. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100, verificăm bine, 154 s-a deschis votul. patru s-a închis votul. A fost respins. 155 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 156 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 157 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 158 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 159 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 160 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 161 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 162 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Două amendamente identice, 8 și 9, pentru, împotrivă, se adoptă. Verificăm aceste două amendamente identice. S-a deschis votul, vă rog. S-a închis votul. Respinse. Uh, mulțumesc că m-ați rugat. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, abțineri, e respins. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. Pentru, nu-mi cer scuze, e caduc, pentru că avem amendamentul 2 înainte. Amendamentul 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, aveați dreptate. Nu se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Amendamentul 29. S-a închis votul. A fost respins. E mai clar în orice caz decât ce vedeam eu de aici. 28 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem direct la amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul amendamentul, la amendamentul 36. Malheureusement, c'est rejeté. Respins. Vă rog, domnule Vivan de Cam, să nu-i mai deranjați pe colegi. 37 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42 pentru împotrivă, abțineri, respins. 41. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Verificăm amendamentul 52. Cine e pentru? Împotrivă? S-a închis votul. Respins. Știu, domnule Vin Van Den Kamp, aș da viața. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri. Am o mică îndoială, deci supun la vot amendamentul 60. Ferm le S-a închis votul. Respins. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Foarte strâns, deci eh, pun la vot. 61 acum, s-a deschis votul. Je ferme le vot. S-a închis votul. Se adoptă. diferență de, o voce, de un vot. Am făcut bine că am verificat. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, Împotrivă. Abțineri. S-a respins. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Și trecem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 de voturi pentru, 8 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, doamnă Virkunen, raportul dumneavoastră a fost adoptat. Je Allez, nous continuons les votes. Sur l'opinion budget. Continuăm votul. Avizul uh, buget, raportul intermediar privind cadrul financiar multianual. Dacă doriți să aveți conversații, vă rog să le faceți în afara sălii de ședință. Com începem acum cu compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Donc compromis 7, deci șaptele a fost adoptat, opt acum pentru. A, nu. Compromisul... Președinta se corectează. Amendamentul 34. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nici măcar n-am spus dacă se adoptă sau se respinge. Ce ați mâncat la micul dejun, domnule Vandalen? Am mâncat piersici. Doamna Ford, uh, am putea să verificăm și 30-ul? Uh, de aceea am strigat uh, să verificați la amendamentul 30, înainte de a trece la compromis. Deschidem votul la amendamentul 30. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate confortabilă. Acum trecem la amendamentul 34, pentru că domnul Van Dalen știa dinainte să spun dacă a fost respins sau nu. Deschidem votul, amendamentul 34. Votăm electronic, deci. S-a închis votul. On remercie monsieur Mu Mulțumim, domnule Muzelie, pentru că ați depus acest amendament. Mulțumițile domnului Muzelie și doamnei Rovodalon. Allez! Amendement 35. Qui 35. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm și de această dată. <laughs> Je ferme le vote. S-a închis votul. Respins. Ale, compromis 8. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum două amendamente identice, 42-43, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum supunem la vot textul astfel modificat. Votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 4 împotrivă, 8 abțineri. Felicitări, domnule Riche. Mandatul dumneavoastră se adoptă cu o majoritate mare. Allez, nous continuăm! Continuăm cu votul cu privire la instituirea unei autorități europene în domeniul muncii. On a pris du retard là. Hein. Oui, mais les trois avis après vont. Euh, allez vite. Allez vite parce que. Allez, sur l'agence. Agenția Europeană în domeniul muncii. Începem. 23 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. Domnule Vandal, vreți să verificăm? Sigur că da, nicio problemă. S-a deschis votul la amendamentul 23. Votăm Autoritatea Europeană în domeniul muncii. S-a închis votul. 34 împotrivă. Se mai întâmplă. Acum, împreună, amendamentele. Pare rău, e prea multă uh, gălăgie în sală. 24 până la 286. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. Vreți să verificăm? Doriți să verificăm. Bine, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Amendamentul 90. Pentru. Împotriva. Abțineri. Nu e foarte clar. Verificăm. Deci, 90 acum. S-a închis votul. Respins. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Direct acum la amendamentul 100. Al doamnei Deli, spune președinta. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins. Am înțeles mesajul. Amendamentul 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. A, amendamentul domnului Deli, <laughs> spune președinta, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Vreți să verificăm? Haideți, verificăm amendamentul 102. Allez, je ferme le vote sur l'amendement 102. S-a votul. Se adoptă. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-i foarte clar. Deci verificăm. Domnule Telicica. 103 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Domnule Telicca, se adoptă. Da, e ciudat. Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 109 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Supunem la vot 109 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Aveați dreptate. 110 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 115. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm 115. S-a deschis votul amendamentul 115. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 125. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Deci, votăm din nou amendamentul 125. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2A pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Dar verificăm totuși. Vă rog să votați. S-a închis votul. E respins. La, acum votăm la rând amendamentele. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 e caduc. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 132 e caduc și trecem direct la compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 140 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost uh, respins, însă prefer să verificăm. Amendamentul 140. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem direct la Așteptați puțin. Trecem la pagina 10, la amendamentele 147 și 148. Nu, nu sunt caduce. Dans le compromis 14, il n'y a pas les am La compromisul 14 nu avem 147 și 148. Trebuie să le votăm. Avem două amendamente identice. Supun la vot cele două amendamente. Cine e pentru? Împotrivă? Avem o problemă de înțelegere, se pare în compromisul 14, care tocmai a fost adoptat, nu există amendamentele 147 și 148. Și deci, cele două amendamente care sunt identice trebuie să fie supuse la vot. Și de aceea o să votez cele două amendamente acum. Deci, o luăm de la capăt, votăm cele două amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, uh, respins. Vreți să verificăm? Bine, nicio problemă. Verificăm cele două amendamente. Se adoptă. C'est adopté. Et nous passons directement À l'amendement 150. 150. Pentru. Qui est contre? Qui s'abstient? Împotrivă. Se resping. Trecem acum la 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 152 pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. Vreți să verificăm, domnule Deli? Bun. Verificăm nicio problemă. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Respins. Dar mai avem un amendament 153. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. Reveniți cu 154, domnule Deli, în forță. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 155. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Respins și el. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem direct la amendamentul 168. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 168-ul acum. E respins, asta am și spus. Eu cred că e respins în orice caz, spune președinta, dar poate că mă înșel. Allez, je ferme le vot. S-a închis votul. Respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 171. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 172. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 173. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 174. Cine este pentru? Doamna Schmidt, doriți să verificăm care amendament? 173. Foarte bine, deschidem votul. Et je ferme le vote. Et vous avez raison, Madame Schmidt, il est... Aveți dreptate, doamnă Schmidt. De fapt, a fost adoptat. 173. 174. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 175. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Supun la vot. 175. Je ferme le vote. Et il est adopté. Se adoptă. 177. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 178. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 179. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 182. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 185. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 186. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 187. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 188. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Două amendamente identice, 89 și 190. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Le supun la vot. Deci 189 și 190. Mais c'est sans fin ce truc. Je ferme le vote, pardon. S-a închis C'est adopté. Les deux Les deux suivants vont tomber. 193. Sunt caduce. Următoarele 193. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 194 și 195. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Nu e foarte clar. Supun la vot ambele. 195 și 196. Et je ferme les votes. Allez, Jade. Oui, c'est adopté. Les deux... Următoarele două sunt caduce. 198 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Nu știu. Cred că a fost adoptat. Verificăm. 198. Vă rog. Je ferme le vote. Et c'est re... Este respins. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Amendamentul 14. Je ferme le vote. S-a închis votul. Este respins. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vereți să verificăm amendamentul 15. Supre. Je ferme le vote. S-a închis votul. Respins. Uh, amendement 199. Amendamentul 199. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu e clar. Verificăm. 199. Allez, je ferme le vote. C'est à deux. Vedeți un rezultat foarte strâns. Este respins. Amendamentul 200. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 202. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 201. Deci spuneam, amendamentul 202 verificăm. Je ferme le S-a închis votul. Ei, se rejeté. Se respinge. Următoarele, 201 și 16, identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Sunt adoptate. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 203. Doamnă Lukașevska, vreți să verificăm amendamentul 17? Verificăm. J'ouvre le vot! S-a deschis votul. S-a închis. Et il est adopté. Și se adoptă. Amendamentul 203. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 204. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu e clar. 204 supun la vot. Je ferme le vote. Et il est, il est rejeté. Se respinge. Am ajuns la amendamentul 205, pe pagina 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? se respinge. 206. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Compromisul 15A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Verificăm amendamentul 15A. S-a deschis votul. Compromis 15A. Le PPE, vous avez un membre de trop. Uh, avem un vot în plus de la dumneavoastră. Allez, c'est bon, je ferme le... Acum s-a închis votul. 24 pentru. Se adoptă. Trecem la compromisul 16. Compromisul 16 nu este caduc. Atunci am ajuns la compromisul 17. Cine este pentru? Compromisul 17. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm amendamentul 227. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amen... Verificăm. Je ferme le vote. S-a închis votul. 30 împotrivă. S-a făcut o confuzie când ați ridicat mâinile. Deci este respins. 228. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 229. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 230. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 231. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 232. Cine este pentru? Împotrivă. Nu e clar. Votăm 232. Et je ferme le vote. S-a închis votul la 232. J'ai bien fait de checker. Vedeți, am avut dreptate să verific. Este respins. 233. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 234. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 236. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 230. Verificăm 236. Bine. J'ouvre le vote. Je ferme le vote. Et c'est adopté. Se adoptă cu o diferență de un vot. 238. Cine este pentru? Nu, scuzați, 237 mai întâi. 237. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri?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 Împotrivă. Abține, se respinge. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 245. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Cred că a fost respins, dar verificăm. 245. Je ferme le vote. S-a închis <laughs> Iarăși, 23 la 23 și se respinge. 246. Cine este pentru? Împotrivă. Și aici rezultatul nu este clar. Verificăm, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. 247. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 248. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 249. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 251. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm 251. Je ferme le vote. C'est adopté. Amendement 250. Se adoptă 253. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm 253. vérifie. Je ferme le vote. Se adoptă. Aveți dreptate. 255. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu e clar. Verificăm 255. Je ferme le vote. S-a închis votul și se adoptă. 254 este caduc, 256, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Cred că a fost respins, dar verificăm. 256, cine este pentru? Nu, de fapt verificăm electronic. Se adoptă, de fapt. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Amendamentul 18. Le vote donc est ouvert. Je ferme le vote. S-a închis votul. Și se adoptă. 257. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 258. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Verificăm. 48. Allez, je mets, je ferme le vote et il est adopté. Se adoptă. Următorul este doar lingvistic. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm. Amendamentul 20. Je ferme le vote. Et il est adopté. Se adoptă. Nu, se respinge, se corectează președinta. 259. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 260-261. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Să deschizi votul. S-a închis sunt adoptate. Trecem acum la două sute șaptezeci și doi. 272-273, identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Le verificăm. Couple. J'ouvre le vote. Je ferme le vote. Și sunt respinse. Amendamentul 275. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge, dar verificăm. Se respinge. 274. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 277. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 279. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 280. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 284. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu se știe. S-a deschis votul la 284. și s-a închis și se adoptă. 285. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Prefer să verificăm. 285. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 287. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Se cere din sală. Bine. Verificăm. La 287. S-a închis votul. Respins. 288. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 289. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 290. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 291. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 292. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm 292. Je ferme le vote. S-a închis votul. Se rejeté. Și se respinge. 293. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Ferme le vote. Et c'est rejeté. Respins. 295. Nu, 294 mai întâi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm. Allez, on Se Je ferme Este adopție. Bon. Se adoptă. Două Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Iarăși, nu e clar. Vă rog, deschid votul. Je ferme le vot! Și se adoptă. 296. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 297. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 298. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 299. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 300. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. La 300 verificăm. Je ferme le vote. Et vous avez raison. Aveți dreptate, este adoptat. Următoarele sunt caduce până la 303. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Verificăm. Allez, je ferme le vote. Et c'est adopté. Se adoptă. Următoarele două sunt caduce. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu e clar. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 28. Je ferme le vot. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotriv. Abțineri. Se respinge. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Vreți să verificați, domnule Ertug? S-a deschis votul. Amendamentul 27. Je ferme le vote. Et c'est bien rejeté, monsieur Ertug. Și a fost respins. Amendement 29. Qui est pour? Amendamentul 29. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 33, pentru. Haideți, verificăm amendamentul 1 al raportorului. S-a închis votul. Este respins. Comandamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este adoptat. 36. Cine este pentru? Nu. Este caduc. Pentru că 33 a fost adoptat. 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Verificăm amendamentul 38, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Aveați dreptate. Compromisul 8. Cine este pentru? Cine se abține? Se adoptă. Verificăm. Compromisul 8. Și închid votul. Și se respinge. Pe bună dreptate ați spus. Vreți să votăm prin vot electronic până la sfârșit? Ce sera plus simple, hein? Allez! Va fi mai simplu. C'est plus long, hein? Vous avez raison, madame Maria Sender. C'est plus long. Par... Aveți dreptate, este mult prea lung cu ridicarea mâinii. Compromisul 8. 1. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Deschid votul, vă rog. De fiecare dată rezultatul este la limită. S-a închis votul și se adoptă. Trecem direct la amendamentul 49. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9, spune doamna președinte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Nu este clar. Verificăm votul. Verificăm uh, uh, votul la compromisul 9. S-a deschis votul. Je ferme le vote. Il est rejeté. C'était rejeté. Este respins. Compromisul nou este respins. Și acum trebuie să votăm amendament cu amendament. Allez, on y va! Amendement 51! Amendamentul 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu e clar. Aveți dreptate, doamnă Bilbao, verificăm. Allez, je ferme le vote. Et c'est rejeté, Madame Bilbao. Amendement 3. Este respins. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu e clar. Supunem la vot amendamentul 3. S-a deschis votul. Je ferme le vote. Se rejetă. Respins. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, doamna Lukașevska. Allez, je ferme le vote. Résultat, c'est adopté. C'est adopté. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, Abțineri? Respins. Amendamentul 57. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm amendamentul 57. Numărul 57. Bon da voter, je ferme le vot. Trebuie să votăm. Vă rog să închidem votul acum. Și aveți dreptate, se adoptă. Continuăm. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Bine, verificăm. Doamna Bilbao, îmi cer scuze, dar nu se ridică mâna, știți? E complicat. Compromisul 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. Haideți să-l verificăm, doamnă Lucacevscă. Se închide votul și se adoptă. 68. Cine-i pentru? Pe împotrivă. Abțineri nu-i clar, verificăm. Vă rog frumos să votați. S-a deschis votul se închide și se adoptă. 69. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 71. Pentru împotriva, abțineri, se respinge. Dar îl verificăm pe acesta 71, se verifică. Je ferme le vot et c'est rejeté. Se respinge. Amendamentul 72 pentru împotrivă abțineri se respinge. Îl verificăm, sigur, dacă doriți, pe 72, doamnă Grapini, îl verificăm, se deschide votul. Se închide votul. Doamnă Grapini se respinge. Mergem mai departe. Amendamentul 73. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cine vrea să verifice? Domnul Zlotovski, vreți să-l verificați? La 11? Haideți să-l verificăm, domnule Zlotovski, aveți dumneavoastră drepturi, verificăm. Compromisul 11 se deschide votul. Se închide votul. 34 pentru. Se adoptă domnule Zlotovski. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri? Nu-i clar se supune la vot. Se închide votul. 78 se adoptă. 79 acum. 79 caduc, 8, 80 acum. Doamnă Bilbao, 80, cine-i pentru? Se adoptă. 81, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificare. Bine. 81 verificare. Închidem votul, e... Toată lumea a votat și se adoptă. Nu ridică mâine. Nu ridică mâinile. Amendamentul 82 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. Amendamentul 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. 85. Pentru. Verificăm. 84. Doamnă Grapini. Se închide votul și se adoptă. Doamnă Grapini, aveați dreptate. Amendamentul 85. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Se verifică și 85. Vă rog. Se închide votul. Se adoptă cu un vot. șase pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, deci îl supunem la vot și pe 86. Vă rog. Se închide votul. Respins. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu pot să-mi dau seama, îmi pare rău, nu e la fel când ridicați mâinile ca atunci când votați electronic. Deci, îl supunem și pe acesta la verificare. 87. Se închide votul. Amendamentul 87 se adoptă. Amendamentul 88. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar trebuie să verificăm 88-ul. Se deschide votul. Se închide votul. E foarte strâns, dar se respinge. 89 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și îl vreți bine. Vreți să-l verificăm și pe 89? Îl verificăm. C'est sûr, ça Je ferme le vote. Se închide votul și se adoptă. Trecem mai departe acum la votul final. Și vreau să știu dacă aveți nevoie de timp pentru votul final. N-aveți nevoie. Bine, atunci... Acum se deschide votul pentru votul final. S-a deschis votul. și s-a închis. Și se adoptă raportul cu 25 de voturi la 17. Alors, attendez. Monsieur le rapporteur, vous vouliez prendre la parole. Domnule raportor, doriți să luați cuvântul. Domnule Detien, aveți cuvântul. Vă rog. Da, mulțumesc, vreau doar să vă rog să fie tăiat numele meu de pe lista de vot. Din respect, vă rog, pentru colegii noștri trebuie să-l ascultăm pe raportor. Vă rog, domnule raportor. Vreau doar să vă rog să retrageți la votul final numele meu de pe lista de votare. și de fapt și de pe raport. Donc, monsieur vous retirez le... Deci, domnule Detien, înțeleg că vă retrageți numele de pe acest raport, vom retrage numele dumneavoastră. Da, da, asta doresc. Nu corespunde concepției mele. Bine, am înțeles, așa o să facem. Mulțumesc, domnule Detien. Și continuăm acum Je suis désolée, il reste encore des votes et on a pris beaucoup de... Mai avem voturi și suntem în întârziere. Acum, ordinea de zi prevede un vot. Da, doamna Vodalon? Da? Ne-ați făcut o propunere ca punctul dumneavoastră cu privire la FEDER și coeziune să fie amânat pentru mai târziu. Așa este? Vă mulțumesc foarte mult! Continuăm. Continuăm cu instituirea programului spațial al Uniunii și Agenției Uniunii Europene pentru programul spațial, e raportul domnului Salini. Și trecem la vot. Compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vă rog frumos, uh, dragi uh, consultanți și advisori, vă rog să nu mai faceți atâta gălăgie. Amendamentul 3, cine-i pentru? Vă rog frumos aici, în banca consultanților, noi votăm, vă rog frumos, dacă vreți să vorbiți, să ieșiți. Amendamentul 3, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 152. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, Resping. 153. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 154. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 155. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 156. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 157. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 158 23 împreună. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem direct la amendamentul 181 al doamnei Grapini. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 182. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 6. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 187. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 189. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 190. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 191. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 192. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 193. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 194. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 195. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 196. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 197. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Nu-i clar. Se supune la vot 197. Se deschide votul la 197. Se închide votul. 197 se adoptă. 198. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 199. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 200 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Am ajuns la compromisul 7. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Trecem direct la amendamentul 214. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se verifică 214, vă rog, s-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul și se respinge. 214. Acum trecem la compromisul 8. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Trecem direct la amendamentul 248. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. 249. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. Compromisul 9. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Trecem direct la amendamentul 251. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 266 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, a, se adoptă. Amendamentul 273. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 281. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14. Cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 294. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 295 pentru, împotrivă, abțineri, re, a, se adoptă. Compromisul 16. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 300. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 301 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 302 împotrivă, abțineri respins. 303 pentru, cine se uh, abține se respinge. 304 pentru, împotrivă, abțineri respins. 305 pentru, împotrivă, abțineri respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 307 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 311 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 314 pentru, împotrivă, abțineri nu se știe. Se verifică. Se închide votul și se adoptă. 315 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 316 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 317 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 318 pentru, Michele. 318, vă rog. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? e respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 319 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 320 pentru, împotrivă, abțineri, se uh, respinge. 322 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 321 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 323 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 324 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 325 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 326 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 327 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 328 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 331. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 332. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 333. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 66. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 23 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 80, 78 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 79 pentru. Nu. E caduc 79. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare. 82 se deschide votul. Vă rog să votați electronic la 82. S-a închis votul. Aha. Aveați dreptate, e chiar foarte respins. foarte mult. Bine. 84. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 85. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, nu, nu îmi cer scuze, spune președinta, compromisul 25. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101. Pentru. Împotrivă. Și se adoptă. 102. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 109 pentru. Împotrivă abțineri se respinge 110 pentru. Împotrivă abțineri respins 111 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 112 pentru. Împotrivă abțineri respins 113 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 114 pentru Împotrivă. Abțineri. Nu e clar, deci trebuie să-l verificăm pe 114, vă rog. Se închide votul și se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 117 pentru. Nu, e caduc, aveți dreptate, iertați-mă. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar, verificăm 119, vă rog. Se închide votul și e respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121, a, 120, doriți Haideți să nu mai pierdem vremea, 120 se adoptă. Vreți să-l verificați sau nu? Nu. 121. Cine-i pentru? Împotrivă. Abținere se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Haideți rapid. 123. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum supunem la votul final raportul domnului Salini. Se deschide votul liste, c'est très court. J'ai rattrapé pas mal là. Allez. Je ferme le vote, s'il vous plaît. Se închide votul. Și deci 35 pentru, 3 împotrivă, o abținere. Felicitări, domnule Salini, pentru raport. Allez, c'est le dernier vote de la... Trecem la ultimul vot al serii, spune președinta, al zilei. Raportul doamnei Telicca, raportul de inițiativă privind milita mobilitatea militară. Începem. Com compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Abțineri. Nu ridicați mâinile, nu-i foarte clar. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 4 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul Verificăm amendamentul 32, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Votaserăm amendamentul 35. A fost respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, domnule Marinescu, vă rog. Intervenție fără microfon din partea domnului Marinescu. Am putea să verificăm dacă am votat uh, amendamentul 53, 54. Domnule Marinescu, amendamentele dumneavoastră 53 și 54 figurează în compromisul 4, sunt acoperite, care a fost adoptat. Compromisul 5 a fost adoptat. 45 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 1. Revenim la 56, doamnă Grapini. Verificăm, nicio problemă. S-a deschis votul. S-a închis votul. E adoptat. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru. 57, doamna președinte. Madame Grapini. Doamnă Grapini, am verificat amendamentul dumneavoastră 57. A fost adoptat. Amendamentul dumneavoastră a fost adoptat. E vorba de amendamentul 57 și a fost adoptat. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Supunem acum la vot uh, raportul domnului Telicca. S-a deschis votul. E ultimul vot de pe astăzi. Avem noroc. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, 7 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, domnule Telicca, raportul dumneavoastră s-a adoptat.

Après la séance... După voturile din această dimineață, o ședință puțin lungă, vă propun să luăm o pauză de șase minute pentru a da timp colegilor să-și tragă puțin sufletul sau să bea o cafea, vă rog.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

O să începem, dacă sunteți de acord. Nu mai e nimeni. bien, on va commencer euh, sur le rapport suivant, <coughs> qui est le rapport sur les smart TNT. Începem uh, raportul meu, raportul cu privire la rețelele transeuropene de transport. După cum știți, avem uh, două piedici uh, în calea uh, finalizării acestor rețele transeuropene în Europa. În primul rând, uh, uh, piedici de ordin bugetar, finanțarea și a doua piedică este cea legată de reglementare. Într-adevăr, se pare că în medie, între momentul în care se prezintă proiectul respectiv și momentul în care toate aceste obstacole au fost uh, depășite, uh, s-ar uh, scurge 8 ani. Și de altfel, o serie de proiecte sunt chiar abandonate datorită acestei perioade îndelungate. Deci susțin uh, propunerea Comisiei de a scurta și de a simplifica procedurile administrative și de reglementare înainte de lansarea uh, proiectelor de infrastructură. Au fost efectuate o serie de propuneri pentru a uh, institui un ghișeu unic, un fel de autoritate unică. Sigur că scopul este ca uh, cei care prezintă uh, proiectele să obțină cât mai ușor licențele, deci autorizațiile necesare. Deci scopul este tot simplificarea administrativă. În al doilea rând, propunerea Comisiei vizează scurtarea la trei ani a duratei uh, necesare de, pentru uh, formalități, uh, sigur, fără a periclita procedura politic, juridică, bineînțeles că susțin și această propunere. Dar mai doream să adaug ceva. Aș face o propunere respectiv să se poată delega uh, această competență unei alte autorități. Sigur că ghișeul unic uh, va exista, dar în anumite state în care există o organizare regională mai complicată, vor avea posibilitatea de a obține acest uh, ghișeu unic uh, mai uh, aproape și mai ușor de folosit pentru proiectele respective. De asemenea, suntem uh, pentru aplic aplicarea dreptului transfrontalier, pentru că astfel s-ar putea simplifica obținerea autorizațiilor, uh, operațiunile legate de proiecte și s-ar simplifica și respectarea regulilor cu privire la piața de, de achiziții publice. Și proiectele Uh, evaluate de acest ghișeu uh, unic uh, vor fi considerate prioritare cu ocazia organizării acestor licitații publice, achizițiilor publice. Iată care sunt propunerile care întăresc propunerea Comisiei Europene. Știu că există puncte de vedere controversate, mai ales cu privire la subsidiaritate. Într-adevăr, cred că miza este foarte importantă și uh, cred că acest regulament ar trebui să fie considerat ca un element foarte uh, important pentru uh, succesul rețelelor transeuropene de transport. Aștept cu mare nerăbdare amendamentele colegilor pentru a îmbunătăți sau pentru a îmbogăți uh, acest aviz. Iată ce doream să spun, doamnă președinte, pe uh, acest subiect. Mulțumim, domnule Riche. Fără a mai pierde timpul, dăm cuvântul domnului Vin Van de Camp. Doamnă președinte, vă mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, lui Dominic Riche pentru prezentarea acestui uh, proiect de raport. În această dimineață am votat, am avut un vot foarte îndelungat și propunerea e deci, uh, pericolul este ca propunerea Comisiei să nu beneficieze de uh, suficientă atenție. De exemplu, săptămâna trecută am avut un raport pentru ca 272 de uh, miliarde să fie puse la dispoziția statelor membre din cadrul financiar uh, multianual. Uh, deci e vorba de fonduri care nu au fost cheltuite de către statele membre pentru cadrul financiar actual datorită procedurilor administrative. Și deci propunerea dumneavoastră este foarte bună. Vorbim foarte mult despre aceste rețele cuprinzătoare, Comprehensive Network, dar toate aceste aceste rețele trebuie să fie construite. Dacă ne uităm la întârzierile care apar datorită acestor obstacole, acestor bariere birocratice, deci prin această birocrație împovărătoare și inutilă, atunci ne dăm seama că este foarte important ca acest ghișeu unic, de exemplu, să vadă lumina uh, zilei. Dominic Richen a dat și el câteva cifre. Comisia Europeană vorbește și ea de economii de 5,1 miliarde uh, la costuri. Bineînțeles că e vorba de uh, sume foarte importante um, și noi, cei de la PPE, suntem conștienți de uh, aceste sume. Unde își vor avea sediu aceste ghișe unice? Sigur că uh, noi în țările de jos avem uh, uh, o organizare federală, vom avea un ghișeu național, uh, dar uh, și posibilitatea de a avea ghișeuri regionale este foarte bună. Uh, cred că uh, în ce privește achizițiile publice, se spune că uh, vor fi preferate proiectele de interes comun general, deci noi susținem uh, proiectul comisiei, la fel uh, ca și propunerea colegului Riche. Poate voi uh, depune câteva amendamente, însă nu foarte multe, pentru, că proiectul este foarte bun. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Vă mulțumesc, doamna președinte, și eu vreau să adresez mulțumiri domnului Riche pentru prezentarea raportului și pentru uh, faptul că s-a concentrat pe mai multe aspecte care ar trebui să faciliteze uh, folosirea mecanismului pentru interconectarea Europei, astfel încât proiectele să fie duse la bun sfârșit. Și știm că avem nevoie de crearea unor noi mecanisme ca să îmbunătățim această punere în aplicare. Doream să iau cuvântul ca să spun că că am lucrat împreună cu comisia și am sugerat o nouă idee și anume de a concepe un mecanism care să înlăture ob obstacolele din calea proiectelor transfrontaliere și să existe un um, obiectiv comunitar și o strategie comunitară ca să nu ne lovim de fiecare dată de um, existența sau neexistența relațiilor um, bilaterale pentru proiectele respective. E adevărat că nu scrie nicăieri că nu se poate, dar nimeni nu încearcă. De aceea am depus și niște amendamente ca să spun că în timpul procedurii semestrului european trebuie să se facă verificări uh, uh, pentru a vedea dacă statele membre uh, s-au ținut de cuvânt cu privire la proiectele pentru care și-au luat angajamentul de a le realiza la Bruxelles și statele membre să fie obligate să spună dacă au uh, desăvârșit vreun proiect sau poate n-au făcut nici unul și să se acorde prioritate absolută uh, proiectelor transfrontaliere, pentru că state precum al meu uh, uh depun multe eforturi pentru a duce la bun sfârșit aceste proiecte. V-am spus, voi trimite amendamente în acest sens. Cu, madame. Mulțumesc, doamna Ela Sender, domnul Sodovski. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să mă alătur colegilor care au mulțumit uh, domnului uh, Riche. Grupul nostru susține intenția care se află în spatele propunerii Comisiei Europene pentru a Uh, înlesni proceduri uh, sau a urgenta uh, procedurile de investiții în rețelele transeuropene de transport. Uniunea Europeană are nevoie de această coloană vertebrală în domeniul transportului și toată această democrație împovărătoare reprezintă piedica cea mai importantă în calea finalizării acestor rețele, pe lângă lipsa fondurilor. E, aș dori să mă refer mai ales la uh, reglementarea în regiunile transfrontaliere unde apar probleme. Coordonarea între uh, statele membre lipsește. Ceea ce generează aceste întârzieri în punerea în aplicare și uh, în lacune uh, pe aceste coridoare și de aceea articolele 7-8 din propunerea Comisiei Europene sunt extrem de importante din punctul nostru de vedere. Iar în ceea ce privește procedurile, democra- uh, mm, uh, procedurile administrative pentru proiectele dintr-un stat membru, noi nu știm dacă soluțiile propuse vor fi eficiente în toate statele membre. Faptul că avem proceduri naționale pentru uh, deciziile administrative, pentru proiecte mari de infrastructură, nu înseamnă neapărat că Uh, nu există o logică sau un uh, sens. De exemplu, preocupările de mediu reprezintă o provocare foarte importantă și uh, prelungesc uh, inutil uh, procesul și de aceea credem că statele membre ar trebui să beneficieze de libertate pentru a implementa acest regulament, astfel încât pe ar trebui să uh, se folosească la maximum uh, experiența statelor membre și a instituțiilor uh, actuale. Dorim să se elimine uh, partea inutilă mm, din procedurile administrative, dar nu vrem să ajungem la haos, la o situație haotică uh, în care să avem și mai uh, multe întârzieri și nu să le scurtăm. Merci Merci beaucoup, Monsieur Zotowski. Monsieur Kramer, la parole est à vous.